Bună ziua tuturor! Un bun venit călduros tuturor la această întâlnire a Comisiei pentru Bugete de pe data de 14 octombrie. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, ordinea de zi este considerată ca fiind adoptată. Vă mulțumesc! În ceea ce privește comunicările președintelui, am doar următoarea. Decizia coordonatorilor de pe 30 septembrie poate uh, fi găsită în dosarele coordonatorilor, dacă nici aici nu există obiecții și acestea sunt uh, considerate ca fiind adoptate. Vă mulțumesc! Punctul 3 adoptarea punctelor, uh, minutelor, um, în procesului verbal al ședinței de pe 24 septembrie din nou, dacă nu există obiecții, acest proces verbal este considerat ca fiind adoptat. Vă mulțumesc. Trecem acum uh, la vot. Înainte de toate, bugetul pentru 2020. Poate să facem o încercare înainte, să vedem dacă funcționează consolele. Votul e deschis, vă rog să votați. Toată lumea a votat. Votul e închis. A fost doar o încercare. Vă mulțumesc. Bine. Trecem acum uh, la vot, la lista de vot. Înainte de toate vom proceda prin ridicarea mâinii, amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 1, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 3, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 13.